temă. Votul va avea loc astăzi. Conform ordinii de zi, urmează acum uh, tema Filipine. Începem conform tradiției cu intervențiile autorilor. Domnul Stehovski are cuvântul pentru început. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că are vreun sens să uh, tot repetăm ce se întâmplă în Filipine. Și cine urmărește puțin știrile știe că cresc număr, crește numărul de execuții legat de așa zisul război împotriva uh, drogurilor știe despre încălcarea drepturilor omului, despre arestarea senatoarei Leila de Lima, acuzată pe nedrept de uh, tot felul de infracțiuni. Uniunea Europeană solicită uh, Filipinelor să o libereze pe doamna senator și să-i asigure un proces uh, corect și uh, procurorul uh, Curții Penale Internaționale a lansat o anchetă în ceea ce privește situația din Filipine. Ne îngrijorează președintele uh, Filipinelor și uh, declarațiile sale despre femei sau mai degrabă împotriva femeilor. Ne îngrijorează intimidarea populației și hărțuirea celor care luptă pentru drepturile omului. Uh, Uh, urmărirea uh, țăranilor în mediul rural și a familiilor lor. Suntem martorii multor, uh, crime în Filipine și de aceea am redactat această um, rezoluție astăzi prin care cerem guvernului filipinez să pună capăt acestei situații. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Urmează acum Nina Ghel. Mulțumesc, domnule președinte. Când am adoptat ultima oară rezoluția privind Filipine în martie anul trecut, șapte mii de persoane fuseseră ucise în acest război sângeros împotriva drogurilor. Acum, la un an mai târziu, am ajuns la 12.000 de persoane care au fost ucise. Cei care uh, critică regimul Duterte sunt hărțuiți, torturați sau arestați. Asta este soarta activiștilor, jurnaliștilor și populațiilor indigene. Sau pur și simplu se interzice să intre în țară. Uh, colegul uh, meu, Giacomo Filibac, uh, secretarul general al Partidului Socialiștilor Europeni, care a fost deținut și expulzat în Filipine sâmbătă, um, unde voia să participe la un congres, fiindcă își manifestase critica la o vizită anterioară. Nu e doar o problemă de partid aici, asta înseamnă că oameni politici, oficialități pot fi uh, expulzate oricând și mai ales uh, dat fiind retragerea uh, de la CPI uh, spunând că războiul împotriva drogurilor nu poate fi controlat sau analizat. Nu se mai poate cu business uh, as usual. Uh, avem, uh, acum avem statutul GSP Plus pentru Filipine și cred că trebuie revizuit acesta. Mulțumesc, domnul Tanak. Mr. President, <clears throat> just over a year... Domnule președinte, a trecut uh, aproape un, puțin peste un an de la ultima noastră rezoluție cu privire la Filipine și, din păcate, situația nu s-a schimbat. Uh, omul de fier, președinte Duterte, își continuă război împotriva drogurilor, o campanie care până acum a costat viața um, peste 12.000 de oameni, mulți dintre aceștia tineri. Pe lângă această știre de ziare, popoarele indigene continuă să fie marginalizate și sunt victime ale abuzurilor. Filipine s-a retras de la, din statutul de la Roma, ceea ce este o preocupare. Este un lider autoritar care s-a retras și din Curtea Penală Internaționale care, ca un act de încălcare a regulilor la nivel internațional. Intenția de a reintroduce pedepsa capitală în Filipine pentru uh, infracțiuni care vizează drogurilor ridică mari preocupări pentru viitoarea direcție a acestei țări și ilustrează uh, faptul că Duterte va continua în același fel până la finele mandatului și că acest lucru nu este doar o amenințare goală. Filipine se pare că se îndreaptă într-o singură direcție în ziua de azi și direcția nu este una foarte bună. Mulțumesc. Domnul Urma Spaet urmează. Mulțumesc. Războiul împotriva drogurilor al președintelui Duterte a dus la pierderea vieții pentru 12.000 de persoane, inclusiv femei și copii sunt încălcate drepturile omului, sunt hărțuiți uh, activiștii pentru drepturile omului, dar și criticii lui Duterte, populațiile indigene și așa mai departe. Să nu mai vorbim de comportamentul personal inacceptabil al lui Duterte, cu, cu instigare la violență, uh, care practic uh, de cele mai multe ori pot însemna încălcarea dreptului internațional este foarte dezamăgitor că uh, Filipine au, a decis să se retragă din uh, Curtea Penală Internațională. Motivul este clar, să se evite tragerea la răspundere pentru crimele comise. CPI ar trebui să ancheteze um, inițiativa CPI de a încheta uh, încălcarea drepturilor omului în Filipine este una binevenită. Responsabilii pentru aceste crime trebuie să fie ajuși în fața justiției. Mulțumim foarte mult. Urmează acum doamna Lochbiller. Mulțumesc, domnule președinte solicitarea președintelui filipinez către poliție să continue și să uh, înăsprească hărțuirea activiștilor pentru drepturile omului este relevantă. 600 de persoane uh, au fost declarate teroriste, de exemplu. Pe această listă sunt activiști pentru drepturile omului. Una dintre ele este Victoria Tauli Corpus, uh, raportoare ONU pentru drepturile um, populațiilor indigene. Uh, mulți se tem că vor deveni victimele execuțiilor extrajudiciare. Salutăm inițiativa CPI de a lansa o anchetă preliminară pentru a clarifica dacă mm, mm, crimele comise în cadrul războiului împotriva drogurilor pot fi uh, considerate crime împotriva umanității. Trebuie cu toții să depunem presiune pentru a se pune capăt acestei groaznice politici. Uh, sunt zvonuri uh, înfricoșătoare că ar urma să se renunțe la clauzele pentru drepturile omului la următoarele acorduri cu Filipine. Ar fi un groaznic, uh, de, un semnal foarte negativ. Vă rog, doamnă Malmström, să țineți cont de asta. Mulțumesc foarte mult. Urmează acum domnul Urban Crescu. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, război împotriva drogurilor uh, este un pretext pentru asasinarea peste 12.000 de persoane în Filipine și um, sunt atacați, uciși și uh, incriminați cei care se opun guvernului și uh, um, proiectelor miniere. Filipinele este o țara Asia, din Asia unde au fost asasinați cei mai mulți apăr, apărători ai drepturilor omului. Uh, anul trecut 41, uh, cei mai mulți în Mindanao, capitala minieră a țării. Dar, și între timp, locuitorii de acolo uh, denunță aplicarea legii marțiale și persecuția liderilor indigeni acuzați de terorism, încălcarea drepturilor omului și militarizarea regiunii, iar multinaționalele, hm, întâmplător, mulțumesc guvernului pentru protecția acordată haideți să nu mai comercializăm uh, arme și apar, a, a, echipament militar în Filipine. Nu mai trebuie să aibă prefer, un tratament preferențial comercial uh, GPS plus Filipine și să congelăm toate relațiile. Trebuie să sprijinim numai poporul filipinez și mai ales populația din Mindanao. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul în numele grupurilor. Domnul Kelly. Mulțumesc. Situația în Filipine este îngrijorătoare. Filipinele și Uniunea Europeană au o relație de durată la nivelul diplomației, economiei și uh, relațiilor politice și între Irlanda și Filipine avem relații foarte uh, strânse. Mulți irlandezi au uh, um, de zeci de ani călătoresc în Filipine și trebuie însă să ne asigurăm că această țară respectă statul de drept, iar uh, Uh, prin uh, parteneriate, Uniunea Europeană și Filipine își manifestă uh, angajamentul față de statul de drept, securitate, dezvoltare și pace în regiune. Deci mă îngrijează cu atât mai mult decizia de a se retrage de la statutul de la Roma a Filipine și a Curții Penale Internaționale. Este cu atât mai urgent să facem ceva într-o situație atât de volatilă și sper că guvernul Filipine își va, se va, uh, își va schimba poziția și își va inversa deciziile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult în numele socialiștilor și democraților, domnul Asis. Mulțumesc foarte mult. Situația este îngrozitoare și se înrăutățește. Uh, s-au uh, folosit tot felul de măsuri pentru a reduce la tăcere societatea civilă, iar una dintre strategiile prevalente o reprezintă incriminarea ONG-urilor și a Uh, apărătorilor drepturilor omului prin uh, legi care definesc prea larg terorismul și cu astfel de legislație um, Victoria Tauli Corpus um, a fost uh, inclusă alături de alte alți apărători pentru drepturile omului pe o listă a um, teroriștilor. Iar astfel integritatea sa fizică este sub semnul întrebării și chiar viața ei. Iar anul trecut, de pildă, doamna Taoli Corpus a repudiat public politicilor, politicile de tortură și asasinate a populațiilor indigene și a strămutărilor forțate și în 2016 au fost asasinați 41 de apărători ai, mediu, ai mediului înconjurător în Filipine. Această situație este intolerabilă și nu se poate ca Uniunea Europeană să nu spună nimic despre tot ce se întâmplă acolo. Mulțumesc! Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele ENF. Domnul Schaffhauser. Dragi colegi, cine este responsabil pentru o situație? Cei care o creează sau cei care încearcă să o rezolve? Așa este și la noi. Uh, invităm imigrați să vină cu miile, cu milioanele în zone care deja și la noi sunt zone de trafic uh, în care nu se respectă legea și unde în spatele sărăciei există și multă infracționalitate. Este o politică de laxism și de corupție uh, și în uh, Filipine. Uh, toxicomania este endemică în această țară. Armata de crimă, crim organizată este ca o armată, 200 de mii de persoane și președintele încearcă să salveze populația uh, și 80% din populație îl sprijină. Metodele sale sunt șocante, mă șochează și pe mine, dar nu mai mult decât un bombardament în Irak, în Libia uh, sau o măsură precum uh, otrăvirea lui uh, Skripal sau bombardamentul din Siria. Vă mulțumim foarte mult. Are cuvântul acum doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte. E interesant, însă ar trebui să ne concentrăm asupra rezoluției noastre cu privire la Filipine. Situația drepturilor omului este foarte alarmantă în această țară și asta deja de ceva timp. Deci suntem foarte îngrijorați de situația domnului Acomo Pel, secretarul general al PES, care a fost arestat și care nu a, cu care nu se poate lua legătura. De asemenea, activiștii pentru dreptul omului, liderii populației indigene și chiar funcționarea ONU și chiar funcționari guvernamentali, cum ar fi senatoarea de Lima, iată, sunt țintiți, uh, țintiți cu toții de atacurile guvernului. Condamnăm de asemenea limbajul violent, foarte, limbajul foarte violent folosit de președintele Duterte la adresa femeilor. Deci se pare că acum uh, poartă un război și împotriva femeilor. Nu ne putem permite să mai așteptăm și trebuie să trecem la acțiuni mult mai puternice decât în trecut, chiar dacă asta ar însemna reconsiderarea privilegiilor uh, SPG+. Mulțumesc! Mulțumim mult! Acum trecem la procedura CashDI. Domnul Straievski este primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să obiectez la declarația pe care am auzit-o în această sală că este posibil să impui statul de drept prin încălcarea legii. Aceasta nu este calea corectă, este doar o justificare pentru crime. În al doilea rând, de multe ori când adoptăm o rezoluție, discutăm despre probleme care afectează țări care se află foarte departe de aici, cum ar fi Filipinele astăzi. Dar uh, vreau să știu ce se întâmplă după aceea. Cine urmărește ce se întâmplă după ce adoptăm rezoluția? Eu nu vreau să uh, spun că nu e bine să discutăm astfel de subiecte aici în plenară, dar eu aș dori, totuși, să vedem și o urmare după aceste rezoluții, nu numai din perspectiva retoricii, ci și din perspectiva soluțiilor practice. Aceasta este întrebarea mea către doamna, comisie. În ce, către doamna comisar. În ce măsură vine ceva după aceea? Mulțumesc. Domnul nu are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, în ciuda apelurilor lansate de comunitatea internațională care e, interesa, e îngrijorată de faptul că există din ce mai multe execuții din cauza drogurilor, președintele Rodrigo Duterte se ține tare pe poziții, mai rău. Iată că are o atitudine ostilă în ceea ce privește cooperarea internațională și își permite orice regresie pe plan democratic. Iată, pedeapsa capitală, uh, reprimarea minorităților, um, jigniri la adresa societății, atacuri verbale la adresa femeilor. A cerut chiar ca femeile să fie violate sau asasinate. E inacceptabil și de aceea trebuie să solicităm cu tărie sfârșitul, um, să pună capăt tuturor acestor uh, abuzuri și să le cerem autorităților din Filipine să-și respecte angajamentele internaționale la care au uh, uh, aderat. Poate, nu știu, pe cale ONU sau alte sancțiuni de natură economică ar putea uh, fi folosite. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Denanu. Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Lupta împotriva traficanților de substanțe stupefiante trebuie să se desfășoare cu respectarea statului de drept. Poți recurge la măsuri dure, la sancțiuni uh, dure, însă nu poți să te scapi de acest traficant uh, fără să organizezi un proces legal. În Filipina am văzut că există 20.000 de Uh, persoane care fac parte din, orga- din organizații uh, infracționale în, ar- în, în armate și prezența acestei forțe armate reprezintă un pretext pentru președintele uh, Duterte de a arunca Filipina într-o situație groaznică caracterizată de acte violente împotriva femeilor și de reintroducerea pedepsei capitale cere, nu trebuie să uităm că Filipina se bucură de, un, de privilegii speciale pentru importul în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Corao. Si, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Crimele și teroarea care se întâmplă în uh, Filipine au ajuns la un nivel extrem de îngrijorător. Nu se mai pot tolera. Lupta împotriva drogurilor pe care o poartă președintele Duterte a dus la foarte multe victime, inclusiv în poliție. Foarte, foarte multe ori execuțiile sunt sumare, fără proces, fără nicio justificare. O, un președinte al unui stat uh, suveran care acceptă violul, care acceptă uh, uciderea activiștilor și a copiilor și a femeilor nu poate să fie total ignorat. Este clar că lupta împotriva drogurilor și a criminalității organizate trebuie să fie continuate. Totuși, astăzi nu discutăm de uh, scop, ci discutăm de metode. Iar Filipinele au, s-au remarcat printr-un număr extraordinar de uh, execuții sumare, de intervenții ale poliției împotriva drogurilor, dar încălcând foarte multe drepturi ale omului, mai ales în cartierele foarte sărace din Manila. Este de aceea necesar din partea noastră, așadar, să facem toată presiunea posibilă asupra președintelui Duterte pentru ca să termine odată cu execuțiile sumare și extrajudiciare și, de asemenea, să uh, ducă în fața justiției pe toți suspecții de ter- de terorism. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Ceaba Șogor. Mulțumesc, domnule președinte. Acest război împotriva drogurilor, iată că a ridicat foarte multe probleme puse în lumină de organizațiile care se ocupă de apărarea drepturilor omului. M-aș referi la două aspecte. În primul rând, monopolul de stat asupra coerciției. Deci doar forțele de stat pot să folosească uh, coerciția. Însă auzim că există de asemenea foarte multe organizații paramilitare care, iată, recurg la astfel de tactici. E un proces foarte periculos care poate scăpa de sub control și care, practic, uh, trece cu vederea orice drept al cetățenilor la securitate. Problema e lipsa de securitate. Dacă oricine într-un uh, proces poate hotărâ cine e vinovat și trebuie executat, atunci iată că ne întoarcem practic în uh, perioada barbariei uh, preistorice, când lipsea orice fel de reguli. În Filipine, parcă politica guvernului a ajuns să fie astfel. Vă mulțumim foarte mult. Domnul Castaldo. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă se blochează justiția, dacă se blochează justiția, trageți în ei, a spus președintele vinovat de aceste omoruri Duterte când instruia uh, polițiștii cum să atace uh, apărătorii drepturilor omului și cum să intervină Poliția Națiunii. Niște cuvinte foarte triste. Peste 10.000 uh, de morți și foarte multe justificate ca reacție la, la atacurile din partea activiștilor. Justiția nu este respectată, este negată la mii de inocenți și abuzurile de drepturile omului se multiplică fără măsură. Trebuie să combatem aceste uh, teribile fapte, dar numai jurnaliștii pot să, sau câțiva mai au curajul să o facă. Leila de Lima este de asemenea deținută în, în închisoarea din uh, Manila fără niciun fel de dovadă, fără nicio probă și motiv. Trebuie să ridicăm vocea, să cerem uh, guvernului să o elibereze pe această senatoare, să nu mai încalce statutul de la Roma și să colaboreze cu Curtea Penală Internațională. Uniunea Europeană americană trebuie să facă uz de toate presiunile posibile pentru a cere filipinelor să își respecte angajamentele internaționale și definească de către președintele Duterte care este această politică a terorii pe care o practică. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum uh, s-a terminat procedura Catch the Eye și aș vrea în final să-i dau cuvântul doamnei comisar Cecilia Malmström. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. În numele Uniunii Europene am exprimat preocupările profunde legate de diversele probleme legate de drepturile omului din Filipina, de mai multe ocazii, în, în întâlnirile bilaterale, și prin intermediul diferitelor declarații. Chestiunile pe care le-ați amintit uh, dumneavoastră se referă la numărul mare de uh, ucideri asociate de uh, asociate lupte împotriva traficului de droguri, posibilă reintroducere a pedepsei capitale și posibilă reducere a responsabilității penale până la 9 ani. Um, v-ați referit și la arestarea senatoarei Le- uh, uh, Leila de Lima, provocările pentru libertatea de uh, exprimare și mass media, inclusiv, inclusiv procedura de juridică declanșată împotriva um, celui mai important judecător din Filipina. Ne-am referit la toate aceste probleme într-un mod uh, cuprinzător în contextul raportului de monitorizare SCP Plus pe care l-am discutat uh, cu dumneavoastră la începutul uh, acestei, acestui an. De nenumărate ori m-am întâlnit cu reprezentanța ai guvernului filipinesc cărora le-am transmis preocupările noastre. Monitorizăm acum ce se întâmplă și cu petiția din 21 februarie a Departamentului de Justiție, unde Uh, se regăsesc mai mult de 600 de indivizi despre care se afirmă că ar face parte din uh, Partidul Comunist. Și pe această listă se află și uh, raportorul special ONU pentru drepturile uh, populațiilor indigene. Știm că acești raportori speciali ai ONU sunt uh, protejați uh, de legea internațională și când vine vorba de toți indivizii de pe această listă, Uniunea Europeană așteaptă din partea Filipine să uh, respecte uh, Uh, dreptul național și dreptul inter- internațional și să le garanteze siguranța fizică. Trebuie să garanteze dreptul la un proces uh, echitabil, trebuie să fie garantată independența uh, justiției. Ne tulbură refuzul intrării în Filipine și apoi deportarea din țara lui Giacomo Filibec, vicepreședintele PES, care este acuz, acuzat că ar fi participat la activități uh, așa zis ilegale, după cum știți și dumneavoastră, a fost uh, invitat în mod oficial să participe la o, o conferință uh, politică și am discutat uh, în mod direct uh, această problemă cu guvernul din Filipina, fiind vorba de primul caz de resortisant al, uh, străin expulzat uh, Uh, și deportat din, din Filipina o țară care de mult timp se confruntă cu această problemă legată de drepturile omului, așa cum arătăm și în raportul privind monitorizarea CSP+. Cred că Filipina și Uniunea Europeană au de câștigat pe urma unei abordări constructive și de pe urma acordului care a intrat în vigoare la 1 mar- martie 2018, un acord care insistă asupra importanței dialogului legat de drepturile omului. Problema angajamentelor SCP Plus a fost uh, amintită de mai mulți dintre dumneavoastră. Vă aduceți aminte că am uh, discutat acest subiect în ianuarie aici în plenară, ocazia cu care am spus că s-au înregistrat progrese în anumite domenii de către guvernul uh, uh, din Filipina. Egalitate în, în, uh, în general, educație, drepturi socioeconomice, lupta împotriva corupției, protejarea mediului înconjurător, cu toate acestea aceste ucideri extrajudiciare, mai ales în contextul luptei împotriva traficului de droguri, impunitatea legată de asemenea acte și reintroducerea potențială a pedesei capitale au fost amintite cu această ocazie. Sunt chestiuni pe care le-am transmis și partenerilor noștri, cerându-le să rezolve aceste probleme. Monitorizăm îndeaproape situația și în acest an misiunea de monitorizare SGP Plus Uh, va urmări de aproape toate aceste chestiuni legate de uh, lupta uh, împotriva traficului de droguri și rezultatele acestei misiuni de monitorizare uh, se vor reflecta în acțiunile viitoare ale Comisiei Europene. Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă uh, va discuta toate aceste probleme și va încerca să le rezolve cu guvernul din Filipine într-un mod ferm și constructiv în același timp. Vă mulțumesc, uh, doamnă comisar. Am primit șase moțiuni de rezoluție, una din partea PP, una din partea socialdemocraților, una din partea uh, grupului ECR, o alta din partea grupului ALDE, din partea verzilor și din partea GUE. Încheiem această